Bună ziua tuturor și vă urez bun venit la această întâlnire specială, această sesiune specială a Comisiei IMCO. Avem plăcerea și privilegiul de a-i ura bun venit la Parlamentul European doamnei Ines Tannenbaum, președinte al uh, Comisiei de uh, Siguranța Produselor și Protecția Consumatorilor din Statele Unite și întreaga întâlnire, în întreaga ședință din această după-amiază va consta în discuția cu doamna Tannenbaum, întrebări de la membri și sunt sigur că putem avea o dezbatere foarte vie și foarte interesantă. Așa cum știu mulți membri ai comisiei, poate, legăturile noastre cu uh, Comisia de Protecție a Consumatorului din Statele Unite și mai ales cu președintele acestea au început în uh, vechea legislatură, au fost începute de doamna Eileen McCarthy, colega și prietena noastră, noi am uh, vizitat uh, sediul uh, instituției în Maryland în timpul vizitei noastre din 2008 și apoi de asemenea am primit, ne-a fost întoarsă această vizită aici la Parlament și am continuat uh, aceste discuții și aceste legături. Acum câteva luni am avut o videoconferință cu doamna Tannenbaum, în timpul căreia am invitat-o la comisie și mă bucur că a putut accepta atât de repede această invitație și ne-a putut include într-un uh, program foarte uh, aglomerat. Se va afla pentru toată săptămâna în Europa pentru, și, printre altele, și pentru o conferință organizată de uh, președinția spaniolă pe această temă a protecție consumatorului și siguranței produselor. De asemenea, mă bucur foarte mult să urez bun venit uh, uh, președintelui Comisiei INTA, domnul Vita Morero, care se află de asemenea aici, pentru că evident și Comisia INTA este interesată de activitatea noastră și uh, domnul Morero și cu mine am colaborat adesea în conferința președinților de comisii, care e o instituție foarte importantă a Parlamentului, unde încercăm să îmbunătățim activitatea comisiilor parlamentare și să obținem uh, cele mai bune lucruri pentru membrii noștri. Așadar, este o mare plăcere să vă avem ca oaspete. Și în ce privește activitatea noastră comună, suntem foarte interesați să ascultăm Uh, informații în legătură cu evoluțiile care au intervenit uh, de la momentul în care ne-am întâlnit cu predecesorul nostru, pentru că știu că s-a produs o evoluție legislativă foarte importantă în Congres cu uh, legea privind protecția consumatorului și siguranța acesteia din 2008. Și de asemenea, vrem să știm mai multe despre activitatea pe care o aveți împreună cu Digi Sanco. Știm că v-ați întâlnit cu doamna Sartori în această după amiază și Uh, comisarul de resort uh, va lua masa cu noi în această seară și cred că, de asemenea, perspectivele noastre în legătură cu evoluțiile din China ar fi foarte interesante, pentru că avem foarte multe discuții legate de probleme cum ar fi siguranța jucărilor provenite din această țară. Deci, iarăși, ar fi un subiect foarte important și interesant și, după cum știți, în acest moment suntem uh, foarte activi implicați în probleme de standardizare, atât din perspectiva politicii de standardizare la nivel european, dar mai ales asupra modului în care aceasta se leagă de standardizare la nivel uh, global și colegii noștri sunt foarte interesați de această problemă și ar fi foarte bine să putem discuta. Așadar, am uh, stabilit coordonatele inițiale și acum o să vă invit să luați cuvântul și apoi vom avea întrebări de la colegii noștri și, bineînțeles, sunt sigur că și domnul Morera va avea întrebări de pus din partea Comisiei INTA, așadar uh, suntem foarte interesați să vă ascultăm punctele de vedere. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult și bună ziua tuturor. Mulțumesc, domnule președinte, pentru introducerea călduroasă și pentru ocazia de a uh, lua parte la această distinsă adunare în frumoasă. În calitate de susținător uh, al drepturilor și bunăstării copiilor, mi s-a cerut de către președintele Barack Obama să conduc o agenție mică care are o sarcină enormă, să protejeze publicul american de uh, produse uh, periculoase. Și drumul meu de la avocatură la această uh, președinția Comisiei pentru Siguranța Produselor și a Consumatorului îmi permite să-mi continui pasiunea de a promova siguranța și bunăstarea copiilor și, uh, sigur, de, evident, să asigur și bunăstarea și siguranța tuturor consumatorilor americani. Misiunea noastră este să protejăm uh, cetățenii noștri de moarte sau de orice fel de rănire sau problemă cauzată de vreun produs defect. Succesul se măsoară pentru noi toți în numărul de vieți pe care le salvăm și în numărul de răniri pe care le prevenim. Și în economia globală de astăzi, succesul poate fi realizat numai dacă avem o viziune care depășește granițele Statelor Unite sau ale Europei. Fostul secretar general al Națiunilor Unite, domnul Kofi Annan, a spus la un moment dat, trebuie să ne asigurăm că piața globală are valori împărtășite comun și practici care reflectă nevoile globale ale societății și că toți oamenii împărtășesc beneficiile globalizării. El a adăugat că trebuie să alegem între o piață globală condusă de calcule pe termen scurt și de nevoia de profitului pe termen scurt și una care să aibă o față umană. Filozofia uh, secretarului, fostului secretar Kofi Annan este ceea ce m-a adus aici la Bruxelles și mă va duce și la Beijing, la Bruxelles, la, la Beijing, la Hong Kong, la Hanoi și așa mai departe. Cred că trebuie să dăm o față umană celor care creează piețele globale, cei care le, celor care le reglementează, celor care uh, produc aceste uh, produse. Cu cât cunoaștem mai bine intențiile lor, cu atât avem o responsabilitate mai mare de a uh, armoniza aceste uh, intenții și de a crește siguranța și cu cât mai familiarizați sunt ei cu toate regulile pe care trebuie să le urmărească, cu atât mai mult nu vor produce obiecte periculoase la instituția noastră, angajamentul nostru de a uh, avea standarde puternice pe piețele globale vine din experiențele din 2007-2008. Titlurile din ziare uh, de atunci, o perioadă înainte să devină președintele instituției, se uh, refereau la sute de mii de jucării care erau uh, scoase de pe piață pentru că aveau vopsea pe bază de plumb sau magneți periculoși care cădeau și că uh, de asemenea s-au uh, uh, scos din circulație milioane de leagăne pentru că erau periculoase. Cu toții știm că China s-a aflat în centrul acelei furtuni mediatice și multe dintre aceste retrageri de produse au rezultat din defecte de fabricare sau probleme în lanțul de furnizare sau incapacitatea de a respecta cerințele de securitate puteți să vă întrebați ce s-a schimbat acum la Comisia pentru Protecția Consumatorilor în Statele Unite. Sunt două răspunsuri. Pe de o parte, s-a adoptat actul de îmbunătățire a protecției consumatorilor din 2008 și în al doilea rând uh, s-a produs o schimbare a filozofiei uh, de reglementare. Noua lege federală și noua, noua abordare a standardelor au creat o schimbare paradigmatică în ce privește fabricarea și distribuția produselor, și a avut un rezultat pozitiv pentru consumator. Aș vrea să vă împărtășesc astăzi uh, componentele de bază ale, elementele de bază ale acestei legi și apoi să vă explic câteva dintre noile reguli pe care, și regulamente pe care le creăm în Statele Unite ca parte a implementării legislative a acestei, acestui act, a acestei legi, toate având evident un impact asupra pieței globale. În primul rând, haideți să vedem uh, legea ca atare. Uh, legea de îmbunătățire a siguranței consumatorului. Această lege a oferit o reformă generală care a reînvigorat agenția noastră prin faptul că s-a dublat bugetul uh, și i s-a dat sarcina de a implementa noile reglementări pentru a îmbunătăți siguranța consumatorului. Această nouă lege a stabilit limite dure în ce privește uh, conținutul de plumb și alte substanțe periculoase în, jucării și produsele pentru copii și a stabilit un uh, program foarte dur de testare pentru jucării și produsele copiilor și pentru produse care nu sunt destinate copiilor. De asemenea, s-a cerut agenției să adopte în mod obligatoriu un standard obligatoriu pentru jucării pe care probabil că îl cunoașteți cu toții. Deci, în loc să fie un standard voluntar, noi a trebuit să-l adoptăm ca un standard obligatoriu și să îl impunem după aceea. Apoi, ni s-a cerut să revizuim uh, standardul și dacă vom considera că nu este suficient de puternic, să-l facem și mai puternic pentru. Asta înseamnă că trebuie să avem uh, procese de reglementare pentru produse cum ar fi leagăne, baby walkere, Uh, plase de siguranță și alte 24 de categorii de produse pentru bebeluși și copii mici. Uh, deci, uh, deși Congresul ar fi vrut doar 14 zone în care să avem standarde obligatorii pentru produse pentru copii, noi ne-am uitat la ce se întâmplă pe piață și am realizat că sunt de fapt 24 de, categorii de produse care au nevoie de standarde obligatorii. Uh, Evident, întâi uh, încercăm să vedem dacă acest standard e suficient de puternic și dacă nu, îl, uh, îl îmbunătățim și îl amendăm pentru a face mai puternic. Cere, uh, lege, cere, legea cere Comisiei să creeze o bază de date publică pentru produsele care presupun riscuri pentru consumatori. Și pentru această bază de date va trebui să investim cam 30 de milioane de dolari Sigur, asta ne-a cerut să ne modernizăm și sistemul tehnolo- tehnologiei uh, uh, computerelor pentru ca toate sistemele să poată comunica sistemul nostru cu alte sistemele guvernului federal. Și vom avea această nouă bază de date pe 11 martie 2011, în martie 2011. Atunci, dacă un consumator are o problemă cu un produs, uh, poate să ne scrie un e-mail, poate să intre în baza de date și să ne spună exact ce a pățit din cauza produsului respectiv. De când am devenit președinte al Comisiei de Protecție a Consumatorului, anul trecut în iunie, am uh, petrecut toată această perioadă scriind reglementări, regulamente pentru implementarea acestei noi legi. Am fost foarte activ, de asemenea încercând să educăm comunitatea, părțile angajate, actorii angajați, pentru a le explica ce avem nevoie de la ei și de asemenea am încercat să colaborăm cu guvernele străine pentru a ne asigura că, țări, că guvernele din țările unde se produc aceste uh, bunuri înțeleg cerințele de securitate noi. Avem uh, o propunere de definiție a unui uh, produs pentru copii și acesta se găsește și pe site-ul nostru de internet. Fabricanții, importatorii și consumatorii, în primul rând, trebuie să știe ce este un produs pentru copii. Deci această regulă definește produsul pentru copii produsul pentru copii este are drept intenție primară uh, să fie utilizat de un copil care are până la 12 ani. Deci ne-am oprit la această limită de 12 ani. Și în mod clar se definește uh, gama de produse din punct de vedere al uh, vopselelor, al conținutului de plumb și ale modalităților de urmărire a uh, produsului. De asemenea, avem o nouă definiție a produselor acestora în legătură cu ftalații. Ftalații, după cum știți, sunt niște produse chimice care se folosesc în multe feluri, dar când ce privește jucăriile, uh, acestea sunt folosite în plastic ca să le facă mai pliabil, mai uh, elastic. Deci se găsește în tot felul de produse, inclusiv în jucării și lucrăm asupra acestei noi definiții, astfel încât uh, fabricanții și consumatorii să știe ce se scrie în noua reglementare privind uh, conținutul de ftalați. De asemenea, trebuie, a trebuit să de, de, uh, definim și cuvântul jucărie. Pare simplu, dar uneori nu este. O jucărie este definită ca un, un obiect care să fie folosit de un copil de până la 12 ani în joacă. După aceea, uh, produse de îngrijire a copiilor. Acestea sunt uh, produse, articole pentru copii de până la 3 ani. De asemenea, am uh, creat și un consiliu consultativ privind pericole cronice, un consiliu științific. Acesta are doi membri internaționali reprezentând Uniunea Europeană. Unul este un om de știință din Marea Britanie, celălalt din Germania. Și ei se întâlnesc în această primăvară și se uită la această uh, listă de ftalați care au fost uh, interziși temporar de către Congres și ei ne vor spune dacă ar trebui să continuăm această interdicție a acestor trei tipuri de ftalați. De asemenea, ne uităm la uh, o nouă propunere de regulament pentru, uh, privind noua, data, noua bază de date. Aceasta este menită să ofere un mediu prietenos pentru oameni care uh, doresc să raporteze produse uh, proaste. De exemplu, dacă un consumator a cumpărat un produs care n-a funcționat sau nu că n-a funcționat, un produs cauzează uh, o rănire sau orice altă problemă, atunci veți putea intra în această bază de date publică și să ne spuneți acest lucru, să ne trimiteți fotografii să ne spuneți ce problemă a creat acest produs. Asta va permite accesul la informații în timp real și nu vom primi uh, rapoartele acestea cum se întâmpla până acum luni sau ani după ce s-a întâmplat rănirea sau chiar decesul unei persoane din cauza unui produs. De asemenea, uh, și fabricanții pot să răspundă prin această bază de date la aceste Uh, plângeri și acest portal este confidențial, deci nu trebuie să își facă griji în legătură cu confidențialitatea informațiilor acoperite de dreptul de autor. De asemenea, examinăm problemele testelor uh, din uh, terțe surse care au fost impuse de noua lege. Aici se explică cum uh, fabricanții produselor pentru copii sau produselor care nu sunt pentru copii trebuie să-și testeze produsele înainte să le scoată pe piață. De exemplu, dacă faceți jucării, atunci trebuie să ne arătați un certificat de la o terță parte independentă, la un laborator, practic, că ați testat această jucărie și că nu conține uh, plumb sau stalați peste limită și abia după aceea vă vom permite să importați jucăria respectivă în Statele Unite. De asemenea, în ce privește produsele care nu sunt destinate copiilor, există informație despre cum trebuie să respectați evaluarea generală de conformitate și standardele atașate acestea pentru un, acest tip de produs, pentru un astfel de produs. De asemenea, De asemenea, examinăm problema leagănelor pentru copii. Doar în ce privește leagănele, am avut 32 de decese în noi ani și 7 milioane de leagăne au fost uh, retrase în 5 ani, pentru că partea de jos, uh, partea, care se, uh, partea mobilă a leagănului era, avea de, era defectă și copiii s-au uh, sufocat atunci când a căzut această parte peste ei și am creat un standard mult mai bun pentru leagăne în legăt- care să rezolve aceste probleme pe care le-am urmărit de-a lungul anilor. Standardul la, nou la standard privind leagănele uh, va fi de, definitivat până la sfârșitul acestui an. Noul standard se va referi atât la uh, leagănele noi, cât și la cele vechi, la cele portabile sau neportabile, toate uh, tipurile, toate leagănele vândute după intrarea în vigoare a standardului trebuie să respecte uh, acest uh, standard, adică noile leagăne. Și adițional, el se va aplica și retroactiv pentru leagănele din uh, locuri publice, cum ar fi uh, grădinițe, hoteluri, moteluri și orice alt loc unde poate exista un leagăn în public. Asta înseamnă că toate aceste instituții vor trebui să cumpere niște leagăne noi. De asemenea, examinăm o nouă reglementare privind testarea componentelor. Atunci când un fabricant se duce pentru încearcă să obțină un certificat care să spună că fabricantul sau importatorul are un produs care nu conține plumb sau ftalați peste limite, noi vrem să știm că uh, acest certificat e valabil și pentru părțile componente. De exemplu, dacă ai o păpușă și capul e cumpărat de la un fabricant, ochii de la alt fabricant, uh, hăinițele, hăinuțele de la alt fabricant și așa mai departe, dar noastră ați asamblat componentele acestea de la diversi fabricanți, dacă puteți dovedi că fiecare parte cumpărată nu uh, conține plumb sau ftalați, atunci nu mai trebuie să faceți un test asupra jucăriei ca atare asupra păpușii. E suficient să ne arătați aceste certificate. Pentru că Uh, fabricanții trebuie să ofere certificate nu doar pentru produsul finit, ci și pentru uh, părțile, componente pe care le vând. Și uh, trebuie să își înțeleagă, să-și cunoască mai bine lanțul de furnizori, să aibă mai multă încredere în furnizorii lor și vor trebui să-și facă și teste la fața locului pentru a fi sigur că pot să aibă încredere în, în calitatea acestor părți componente. Am încercat să Uh, comunicăm cu toată lumea în legătură cu aceste noi reglementări, cu părțile implicate în special și am încercat să educăm comunitățile privind drepturile și obligațiile lor și prin cerințele legii. Una dintre prioritățile mele este să extind acest proces de comunicare și de educare și în acest scop, în ce privește noile reguli și reglementări pe care agenția le implementează, am cerut personalului agenției să facă eforturi de educare pentru a, da, pentru a permite comunității să poată respecta aceste noi reglementări. Și evident că răspunsul a fost uimitor. Am uh, făcut numeroase seminarii publice, unul a durat două zile și am invitat peste 250 de persoane aceștia au venit la comisii la noi și au stat acolo timp de două zile și alți, alte sute ne-au urmărit pe internet. Am avut audieri publice, întâlnirea ale părților implicate și tot felul de alte manifestări menite să îi ajute pe cei responsabili pentru noile legi să le înțeleagă mai bine. În uh, lumea de astăzi, care este una globalizată, mi se pare esențial ca instituția noastră să transmită acest mesaj și dincolo de frontierele noastre, nu numai pentru uh, fabricanții din America, ci uh, același mesaj trebuie să fie transmis și către fabricanții importatori din alte țări, guvernele altor țări, pentru a ne asigura că toate produsele sunt singure sunt fabricate în mod sigur. Am făcut uh, și în trecut uh, sesiuni de training cu uh, guverne vechi, dar acum trebuie să extindem acest lucru. În mod regular facem uh, seminarii pe internet pentru guverne și pentru fabricați din străinătate, dar de asemenea înțelegem că trebuie să trecem dincolo de acest uh, stagiu și să mergem chiar noi personal în alte țări străine sau să invităm angajați din Statele Unite ca să participă la produse de training, ca să ne asigurăm că toată lumea înțelege ce vrem de la ei. Cred că cel mai bun mod de a proteja consumatorii este uh, în, prin această atitudine preventivă să prevenim crearea unor produse uh, defecte, mai degrabă decât să avem o atitudine de remediere, adică să așteptăm întâi să se producă o problemă și pe aceea să retragem produse de pe piață cheltuind milioane de dolari. Deci ce vreau să fac este să vă întind o mână și să vă cer cooperarea ca să fim mai interconectați și să să cooperăm mai bine. Vom crea un nou birou care se va numi Biroul de Comunicare și Educare și Adițional, față de această comunicare pe care o vom face în Statele Unite, vom colabora și cu partenerii noștri internaționali și vom avea uh, sesiuni de instruire și sperăm să organizăm și mai multe seminarii ca să putem să colaborăm cu Uniunea Europeană și cu alți parteneri ai noștri în acest efort educațional. Atunci când am fost în Vietnam, oficialii guvernamentali și fabricanții de acolo erau foarte dorniți să afle care sunt noile legi și reglementări din Statele Unite. Ne spuneau, Spuneți-ne, uh, explicați-ne cum putem să respectăm noile cerințe, care sunt aceste noi legi. Eu vreau să profit de această dorință de a coopera și de a uh, îmbunătăți siguranța pentru a comunica cât mai bine și a duce acest proces de comunicare în, uh, la sursă, ca să spun așa. Cred că este esențial pentru țara mea și pentru orice țară și e important pentru consumatorii din uh, toate țările și asta este cea mai mare prioritate pe care o am eu în calitate de președinte. Aș putea continua la nesfârșit uh, descriind activitățile uh, trecute și viitoare ale Comisiei, dar aș vrea să spun foarte succint că de la adoptarea noii legi, agenția a promulgat mai mult de 50 de regulamente Uh, notificări publice și uh, uh, orientări, documente de orientare. Așadar, am avut foarte multă treabă cu implementarea acestei noi legi de protecție întărită a consumatorului. De asemenea, angajații noștri au intrat în legătură directă cu consumatorii pentru a le comunica aceste uh, noi schimbări și pentru a disemina toată această informație în comunitate. Acesta este un ritm extraordinar de lucru pentru uh, staful agenției noastre și uh, sunt bucuroase de această schimbare care cred că va crește siguranța consumatorului. Deci, cum vedeți, avem foarte multă treabă la organizația noastră, majoritatea uh, centrată pe uh, reglementările care uh, sunt menite să uh, uh, dea mai multă protecție și până la urmă mai multă încredere consumatorului în produse. Și cred că întâlnirea pe care o avem astăzi cu dumneavoastră este menită să întărească relațiile dintre Statele Unite și Uniune, și ne va permite să găsim uh, uh, subiecte pe care să vorbim cu o singură voce și să avem o autoritate mai mare. Pentru că misiunea comună este ca produsele noastre să fie proiectate la cele mai bune standarde, să fie testate de laboratoare certificate și să nu cauzeze răni. Angajamentul comun față de siguranța și buna stare a celor pe care îi uh, servim, aceasta ar trebui să fie misiunea noastră comună. Vă mulțumesc pentru că îmi permiteți să fiu astăzi alături de dumneavoastră și vă apreciez ospitalitatea Cred că avem principiile fundamentale uh, comune și sunt nerăbdătoare să discut cu dumneavoastră și să facem schimb de informații în legătură cu activitățile noastre comune. Vă mulțumesc foarte mult și sunt la dispoziția noastră pentru întrebări. Well, thank you very much indeed. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. A fost o prezentare extrem de interesantă și încurajatoare. Pe mine, eu m-am întâlnit cu predecesorul dumneavoastră și mă impresionează foarte mult cum, cât de mult au avansat lucrurile, mai ales în acest moment. Ce ați spus uh, chiar la început despre o piață cu uh, o față umană este acest lucru este uh, extrem de interesant pentru comisia noastră. Tocmai am trecut un raport al, raport al domnului Grech, care se numește O piață unică pentru consumatori și în special uh, faptul că dumneavoastră vă adresați celor care promovează piețele mondiale este extrem de important. Majoritatea celor care se află aici doresc să pună întrebări. Uh, îi dau cuvântul acum domnului uh, Vita Moreiro, Vital Moreiro, după aceea Domnul Kreutzmann se grăbește, deci îl pun pe ordinea de zi. Doamna Schaldemöse, domnul Bagno, domnul Styler și urez bun venit unui nou membru al comisiei, doamna Senerova. Uh, vă rog să uh, vă simțiți liberă să vă aduceți contribuția dacă doriți și uh, urez bun venit și bun, bun venit și reprezentanților din Direcția Generală Sanco. Uh, care, dacă vor dori să contribuie, vor putea să aibă și ei ocazia. Vom lua intervențiile câte trei. Deci îi dau cuvântul acum domnului Vital Moreira. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să felicit uh, Comisia IMCO pentru organizarea, acestei, organizarea acestei întâlniri mi se pare una foarte fructuoasă. În al doilea rând, această prezentare de că, din partea Agenției de Protecție a Consumatorului din Statele Unite a fost excelentă și ne bucură pentru că noi suntem conștienți de îmbunătățirile din uh, domeniul de aplicare a regulilor de protecție a consumatorului în Statele Unite. Suntem foarte mândri de standardele noastre și este foarte bine că aceste standarde înalte de siguranță a produselor sunt susținute și în Statele Unite. Datorită puterii pe care o au Statele Unite în uh, economia globală, noi putem să reprezentăm, să fim uh, cei care stabilesc standardele pe piața mondială și în comerțul mondial. De aceea aș dori să le reamintesc tuturor de aspectele de reglementare ale comerțului, nu doar comerțul între Uniunea Europeană și Statele Unite, ci și al comerțului global, pentru că, după cum știți, obstacolele în calea Uh, comerțului nu sunt doar tarife, uh, bariere tarifare. Și există diferențe chiar și aici între diverse categorii de produse și uh, standardele de siguranță pentru acestea. Acestea, aceste bariere tarifare sunt și obstacole în calea relațiilor comerciale. Avem și un spațiu de comerț transatlantic care poate fi îmbunătățit. Și putem îmbunătăți acest spațiu prin armonizarea standardelor de reglementare. Și văd foarte bine uh, și văd cu ochi foarte buni această cooperare între Parlamentul European, instituțiile europene și uh, instituțiile de reglementare și legislative ale Statelor Unite. Acest lucru mi se pare crucial pentru a elimina sau a reduce pe cât de mult posibil obstacolele uh, în calea comerțului. De aceea trebuie să ne armonizăm standardele la nivel înalt și uh, dacă am putea să facem acest lucru, vom putea elimina unele dintre cele mai uh, substanțiale obstacole în calea comerțului. De asemenea, comerțul global. Dumneavoastră sunteți uh, importatori și producători de produse. Dacă noi uh, ne punem de acord asupra standardelor, am putea să arătăm partenerilor noștri majori uh, că, de exemplu, în domeniul jucăriilor sau electrocasnicelor, că aceste produse trebuie să respecte standardele comune ale Statelor Unite și ale Uniunii Europene. Noi am putea avea un rol extrem de important în ceea ce privește facilitarea comerțului global. Și comerțul este necesar pentru dezvoltare, pentru crearea de locuri de muncă și așa mai departe. Deci, ca președinte al Comisiei pentru uh, Comerț Internațional. Uh, internațional a fost foarte interesant să vă ascult prezentarea și vreau să vă atrag atenția asupra contribuției pe care noi putem să ne aducem de ambele părți ale Atlanticului pentru a îmbunătăți condițiile uh, din relațiile deja foarte bune dintre noi în ceea ce privește comerțul, investițiile și de asemenea în stabilirea a standarde comune pentru uh, produsele care uh, provin din afara Statelor Unite și ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc. We'd like to... Vă mulțumesc, uh, domnule președinte, și noi susținem armonizarea standardelor de exemplu, speram să anunțăm aceast, în săptămâna aceasta că Uniunea Europeană, uh, Statele Unite și Canada vor uh, elabora un document în ceea ce privește storurile uh, și uh, diverse alte produse legate de ferestre. Am uh, conlucrat cu Uniunea Europeană și Asociația Organizația de Sănătate Canadiană la elaborarea acestui document pentru a susține noi regulamente în ceea ce privește storurile. Uh, știu că unele dintre uh, storurile de aici au doar uh, o singură, un singur fir de care se trage și standardul ar fi să aibă un, un fel de buclă. Uh, există și storuri care pot fi construite fără a, trebuia să, fără a trebui să se manipuleze un fir și de aceea uh, împreună uh, beneficiind de cota noastră de piață din Statele Unite, din Canada și Europa, am putea influența practicile de producție ale acestor produse. Uh, noi am ajuns la concluzia că standardele noastre înalte pentru uh, jucării nu au influențat comerțul cu China. În fiecare an, numărul total de produse de consum din China continuă să crească în Statele Unite. Suntem uh, producă, consumat, cei mai, unul dintre cei mai mari consumatori de produse din China standardele noastre nu au afectat numărul de jucării și produse care intră în Statele Unite. Uh, standardele noastre nu sunt o barieră, sunt uh, doar uh, o dovadă de bune practici în protecția consumatorului. Vă mulțumesc, domnul Kreutzmann. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar o singură întrebare. Ați spus că ați menționat, compani, menționat, menționat companiile care introduc produse pe piață și uh, li se cere un certificat. Însă pe mine mă interesează supravegherea pieței, pentru că totul este foarte bine atunci când există aceste standarde, dar atunci când nu există asemenea standarde și introduci un produs pe piață, situația nu este aceeași. De exemplu, ați spus că introduce, să folosiți un instrument de identificare electronică atunci când se introduce un produs pe piață. Aici Uniunea Europeană poate nu o duce chiar așa atât de bine. Eh, cum folosiți instrumente moderne de identificare? Lăsați, dacă produsele intră într-un port, eh, acestea sunt examinate acolo eh, pentru a vedea dacă aceste produse corespund standardelor. Acest lucru mă interesează. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kreutzmann. Toy, or uh, if you're a domestic manufacturer or a, an importer. Atunci când un producător sau un importator uh, introduce un produs în Statele Unite, trebuie să aibă un certificat de la un laborator dintr-o piață de, un laborator independent care uh, uh, certifică că acest produs nu conține, uh, de exemplu, niveluri uh, nocive de plumb. Nu se pot, pot descărca aceste produse în Statele Unite decât în prezența acestui certificat. Și aceasta este o modalitate prin care uh, acordăm supravegherea port- portoară. Uh, de asemenea, mergem în magazine și cumpărăm aceste produse pe care le testăm. De asemenea, avem uh, uh, reprezentanții consumatorilor care achiziționează asemenea produse și ne trimit rapoarte. Am primit, de exemplu, un raport în legătură cu un tip de ochelari săptămâna trecută. Însă aceste prevederi pe care le avem în legătură cu produsele pentru copii au schimbat multe standarde uh, uh, din Statele Unite. De exemplu, m-am întâlnit cu producătorii de nasturi și de fermoare care mi-au spus că își ajustează standardele pentru a, ca produsele lor să fie mai ușor și mai sigur de folosit. Dacă vrei să vinzi în Statele Unite un produs uh, trebuie să uh, respecte, de exemplu, conținutul maxim permis de plumb și anul viitor uh, restricția va fi și mai severă. Aceasta, acesta este un instrument care împiedică produsele să intre în Statele Unite. Suntem conștienți că uh, oamenii pot să falsifice aceste certificate. Le cerem producătorilor nu doar să prezinte acest certificat, ci și să aibă un program de testare. Însă dacă acest produs este schimbat, laboratorul trebuie să certifice că Uh, rezultatele sunt uh, corecte. Uh, producătorii trebuie să își cunoască furnizorii de asemenea și toți furnizorii trebuie să fie cunoscuți pe, toată, pe tot parcursul lanțului de furnizare De asemenea, niciun laborator nu poate să testeze și să acorde un certificat fără uh, ca acest laborator să fie acreditat. Laboratorul trebuie să fie recunoscut ca având capacitatea de testare corect, corectă a acestor produse. Deci există multe cerințe în ceea ce privește siguranța Sper că răspunsul meu a fost satisfăcător. De asemenea, vreau să îl prezint și pe Rich O'Brien, directorul de afa- reprezentantul pentru afaceri internaționale în comisia noastră. A lucrat în serviciul extern uh, timp de mulți ani, lucrează uh, foarte mult cu China și cu ceilalți uh, producători. De asemenea, Matt Hauser, șeful personalului uh, și el poate să dea sugestii dacă consideră că am uh, lăsat pe din afară anumite aspecte. Uh, de asemenea, acum vă voi spune cine va lua, cuvânt, va lua cuvântul, doamna Charles de Meuse, pe care v-am prezentat-o mai devreme. Doamna Charles de Meuse a fost numită raportor al comisiei noastre deci, pentru revizuirea directivei uh, pentru protecția consumatorului și unele dintre uh, problemele pe care le-ați menționat în ceea ce privește certificarea sunt foarte importante. Uh, doamna Vaniu, doamna Thun și domnul Styler și domnul Corea de Campos, dacă dorește să intervină de mese, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru prezentare, doamna Tenenbaum. A fost uh, foarte interesantă și foarte utilă, cel puțin pentru mine. Am foarte multe întrebări, nu vă le voi uh, pune pe toate acum. În primul rând, ați uh, înregistrat o scădere a numărului de răniri datorită măsurilor luate de asemenea, ați vorbit despre trasabilitatea produselor, ați putea să ne explicați cum vă asigurați că este posibil să fie, că este posibil să fie trasate produsele și mă interesează mm, și uh, hotărârea standardelor. Uh, cine uh, contribuie reprezentanții companiilor, ai guvernului, ai asociațiilor consumatorilor? Uh, care este acest proces? Și în final aveți diferențe prin care, în tratarea vânzării pe internet sau la un sediu comercial al, diver, al diverselor produse. Vă mulțumesc, doamna Șaldemuse, pentru aceste întrebări foarte bune am înregistrat o scădere dramatică a produselor uh, retase de pe piață, în special în ceea ce privește plumbul. Și toate aceste date uh, le găsiți pe cbsc.gov. cpsc.gov. Am înregistrat o scădere uh, a acestor produse retase de pe piață și uh, Aș spera că, a, că acest lucru a corespuns și unei scăderi corespunzătoare a numărului de răniri și accidente. Trasabilitatea. Producă, producătorii își asumă responsabilitatea pentru uh, certificatele lor. Dacă nu vor testarea, produselor pentru fiecare stoc. Uh, furnizorii trebuie să fie cunoscuți și trebuie să se facă teste periodice pentru a se uh, stabili că uh, un furnizor sau altul este fiabil. Vorbim de asemenea și despre nanotehnologie în trasabilitate. Lucrăm și cu parteneri federali în cercetarea pe nanotehnologii, pentru că acest domeniu este unul nou care are extrem de multe uh, elemente critice în ceea ce privește trasabilitatea. De asemenea, produsele pentru copii au nevoie de o etichetă de monitorizare. Uh, în funcție de uh, ceea ce este practic pentru produs, cerem o etichetă de trasabilitate care să permită consumatorul să identifice compania, țara de origine a, și de producție a, acelui obiect. Și știm despre ce produs este vorba și uh, folosim bunul simț în deciderea cărui tip de etichete trebuie să se aplice. Folosim uh, tot felul de coduri, uh, pentru că tehnologia evoluează și vom putea, într-un final, să avem un cod universal care va putea fi folosit de orice stat. Uh, se vor vedea materialele folosite în producție, țara de origine, și extrem de multe informații bazate doar pe un cod. Uh, am aflat că va exista și o aplicație care va uh, arăta tipul de produse care au fost retrase de pe piață. Cum stabilim standardele în Statele Unite? Comisia pentru uh, Siguranța Produselor pentru Consumatori a fost creată pe, pe baza unor standarde voluntare. Noi lucrăm cu standarde voluntare și cu organisme voluntare care stabilesc standarde voluntare pentru industrie. Dacă acest standard nu este suficient de puternic pentru a proteja consumatorul, putem introduce un standard obligatoriu. În cazul produselor pentru copii, am arătat că standardele nu erau suficiente pentru a proteja uh, copii și bebeluși în leagăne și uh, baby walker. De aceea am adoptat standarde mai stricte. Adoptăm standarde obligatorii în domeniile unde mi se pare necesar acest lucru. Uh, o modalitate de a stabili un, stand, un standard este să lucrăm cu ASTM, Uh, și să le spunem care vrem să fie standardul. AFTM adoptă un standard și vom avea un standard obligatoriu în acest an. Și nu se vor mai putea vinde uh, leagăne care uh, să poate fi deschise pe o parte sau alta. Uh, de asemenea, vroiam să, ca aceste leagăne să fie uh, de calitate mai bună, materialele de construcții să fie mai solide, pentru că cele din plastic nu erau suficient de uh, fiabile. Uh, asta în, în general. Lucrăm cu ASTM, care au adoptat toate cerințele noastre, din câte știu eu, și acum putem adopta acest standard ca fiind obligatoriu lucrăm cu un grup de stabilire a standardelor, uh, ajungem la un consens și uh, stabilim cel mai înalt standard posibil. De asemenea, întreprindem cercetări sau folosim cercetările făcute, făcute în alte state și uh, inițiem uh, consultări publice. Spunem, acesta este proiectul, uh, și există mai multe niveluri. Anunțăm, putem să anunțăm că vom introduce un regulament, putem uh, face o propunere care să fie supusă consultării publice și după aceea comisia noastră votează asupra unui regulament final. Congresul poate să intervină, de exemplu, în, în domeniul plumbului, uh, de exemplu, pot să existe doar 90 de părți pe milion. Există uh, deja un proiect de lege în Congres în legătură cu nivelurile de cadmiu. În ceea ce privește vânzările pe internet și la sediu, avem uh, pe un, angajați care examinează site-urile de internet și uh, notificăm uh, dacă un anumit produs a fost retras de pe piață și se încearcă vânzarea sa pe un site ca eBay sau Craigslist. De asemenea, trimitem uh, angajații noștri la licitațiile publice deschise. Uh, facem inspecții în uh, magazine pentru a vedea dacă există uh, produse care au fost de fapt retrase de pe piață și care sunt încă în vânzare. Suntem uh, o agenție foarte activă și facem destul de multe pentru, dacă ținem cont de dimensiunile agenției noastre. Yes, Mrs. Just a small one. What is the consequence? Am o întrebare foarte scurtă. Care sunt consecințele ce trebuie să le suporte o firmă care nu uh, se supune noilor standarde? Avem posibilitatea de a emite sancțiuni penale sau civile. Asta în baza noii legi din anul 2008 dar putem să și amendăm o companie, putem să-i spunem că nu își mai poate exercita uh, acțiunile în Statele Unite. De asemenea, uh, avem și situații în care în repetate rânduri am notificat uh, o anumită firmă că se conformează standardelor noastre, că nu mai are voie să importe în Statele Unite dacă nu vine cu un plan prin care să ne garanteze că nu mai violează Um, dreptul consumatorilor. Prin urmare, putem să emitem amenzi, putem să facem anchete sau putem să interzicem anumitor întreprinderi să mai activeze pe piață. Am crescut chiar uh, marja amenzilor. Cred că discutăm acum despre 15 milioane ca fiind suma totală pentru amendă. Thank you very much for that. Um... Președintele, mulțumesc. Iată, ne furnizați materiale foarte importante pentru raportul nostru. Doamna Vaniu, vicepreședinta Comisiei noastre, are acum cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi mulțumesc, doamnei Tanenbaum pentru că este alături de noi. Am uh, citit uh, biografia dumneavoastră și sunt uh, în mod deosebit impresionată de activitatea pe care ați desfășurat-o de-a lungul uh, anilor și de asemenea și de rezultate. Pentru că dacă nu mă înșel, tocmai ați uh, plinit un an de când ați fost numită uh, șefa acestei agenții, ați vorbit de norme federale și obligatorii și ați spus câteva lucruri care sunt foarte importante. Ați vorbit de educare, de formare și de informare la nivelul personalului prin uh, organizarea unor workshop-uri. Asta mi se pare foarte important pentru că uh, protecția consumatorului trebuie să implice și cetățeanul. Și vreau să vă pun următoarea întrebare. Care este, cum se desfășoară cooperarea uh, pe care o puteți avea și cu asociațiile de protecție a consumatorului care vă pot informa despre ce se întâmplă pe teren și apoi care este partea bugetară consacrată acestei educații, acestui proces de formare. Apoi, ați vorbit de seminarii, workshop-uri care ar trebui organizate între Uniunea Europeană și Statele Unite și Canada și de acest proces de cooperare pentru a stabili standarde comune și pentru a influența mai bine practicile la nivel mondial. Și vreau să vă întreb este o mare ambiție și e foarte bine să aveți această ambiție, pentru că mi se pare fundamental să o aveți. Așadar, credeți că se pot face progrese rapide în această relație dintre Statele Unite și Europa în lupta împotriva tuturor contrafacerilor, mai ales a contrafacerilor care implică internetul, știind că noi avem o problemă, Uniunea Europeană ce anume că avem standarde diferite în cele 27 de țări și poate nu avem același nivel de educare și de informare uh, la nivelul societății și a, uh, a organizațiilor de protecție a consumatorilor și, de asemenea, în instituțiile noastre, protecția consumatorilor este un domeniu care cade în sarcina mai multor comisii. Vreau să știu dacă nu aveți probleme de comunicare, uh, dacă știți toate numerele de telefon ale instituțiilor care se ocupă Uh, cu protecția consumatorului în Europa. Sigur, a fost uh, o aluzie că atunci când sunăm în Europa niciodată nu știm ce număr avem. Thank you so much. Uh, there were... Mulțumesc. Într-adevăr, mi-ați adresat o sumedenie de întrebări. Aș dori să mă străduiesc să vă răspund la toate. Ați întrebat care este bugetul nostru pentru seminarii și ateliere. Ei bine, bugetul nostru se ridică la 180 de milioane anual. Vedeți că noi discutăm despre o sumă foarte mare, dată fiind capacitatea agenției noastre. O mică parte este destinată, din această sumă este destinată educării. Așadar, trebuie să colaborăm și cu alte persoane care să se implice în acest domeniu al educării. De aceea este importantă participarea OCDE, este important și faptul că eu lucrez și cu agenția privind controlul bolilor, care și ea are obligația de a preveni rănirea și decesul soldat în urma utilizării anumitor produse. Este important să colaborăm și cu alte agenții federale, cu uh, facultăți, cu universități dornice să colaboreze cu noi. Este important de asemenea să lucrăm și cu colegii noștri internaționali. Este de bun simț să dorim să ne implicăm și la nivel educațional, însă dacă nu interacțiune. Dacă nu intervenim mai mult în acest domeniu, atunci uh, pare că uh, dedicăm mai puțin timp activităților de prevenire și atunci dorim să activăm împreună cu guvernele unde deja suntem prezenți. Am spus deja că avem un uh, oficiu la Beijing, avem un angajat care este deja staționat acolo, vom avea încă unul și acest oficiu este deschis la ambasada americană din China. Aceste persoane angajate acolo discută cu uh, guvernul chinez, discută cu producătorii chinezi în ceea ce privește standardele noastre și așteptările noastre. După cum am spus, reprezentăm o agenție mică cu o sarcină extrem de importantă. Când discutăm despre aspectele educaționale, discutăm despre grupurile consumatorilor, despre sindicatele consumatorilor, despre organizații precum Protejați Copiii și așa mai departe. Există, așadar, um, actori foarte implicați în ceea ce privește protecția consumatorilor în America și uh, Um, aceste instituții mereu participă la interschimburi informaționale cu noi. Colaborarea este una extrem de strânsă, dată fiind mica dimensiunea agenției noastre. Trebuie așadar să avem o arie mult mai mare de răspândire. În ceea ce privește contraafacerile și în ceea ce privește um, certificatele contrafăcute, după cum am spus, trebuie emis un certificat pentru absolut orice produs care să ateste că, un, că produsul respectiv nu depășește nivelul impus de plumb și de ftalați. Așadar, trebuie să fim atenți la certificat, pentru ca acesta să nu fie un fals. Produsele contrafăcute reprezintă într-adevăr o problemă, dar agenția noastră nu are jurisdicție în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește chestiunile internaționale legate de acesta. Când discutam așadar despre chestiune contrafăcute, mă refeream la verificarea certificatelor așadar. Am fost activă în domeniul educațional, după cum am spus, și cred că este extrem de important să oferim posibilități de educare. Sper să fac acest lucru și cu producătorii, printr-o colaborare mult mai strânsă doresc să pun deoparte câte o sumă din bugetul nostru pentru a investi din ce în ce mai mult în educație. Sper că am reușit să răspund întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Thun are cuvântul acum. Oops, thank you very much. Um, I am very happy that... Mulțumesc. Mă bucură faptul că pot să particip la această reuniune, apreciez prezența dumneavoastră. Cred că, de asemenea, cooperarea este elementul cheie aici, dat fiind domeniul vast în care dorim să impunem standarde comune. Putem așadar să asigurăm îmbunătățirea producției. Îmi amintesc că în urmă cu un an că doamna comisar Cuneva a emis câteva norme privind uh, siguranța jucărilor provenite din China. Să sperăm că vom reuși să prevenim apariția unor probleme similare pe viitor. Dumneavoastră ați menționat vânzările de pe piața second hand. Urmăriți și vânzările din uh, garaje, având în vedere că aveți un uh, buget atât de redus, dacă urmăriți și ceea ce se întâmplă pe piața hand, înseamnă că într-adevăr aveți o sumedenie de colaboratori activi. O altă chestiune care mă interesează este aceea privitoare la produsele alimentare. Sunteți responsabil și pentru verificarea acestora? Nu știu dacă avem timp să discutăm toate aceste detalii. Bun, am înțeles că nu. Ați vorbit despre educație. Sunt de acord. Este important să fie organizate seminarii și workshop-uri. Am înțeles că un element foarte important al acestor ateliere este legat de faptul că vizați și firmele care vă furnizează materiale din afara sau produse din afara Statelor Unite. Aș dori să știu cum anume reușiți să colucr- colucrați cu acestea în ceea ce privește standardele comune, dat fiind faptul că încă nu avem niște standarde comune, cel puțin nu avem noi în Europa. Considerați că organizând ateliere împreună cu aceștia, veți găsi un numitor comun în cele din urmă pentru a asigura o producție optimă, la standarde optime? De asemenea, aș dori să aflu dacă aveți un exemplu al unui succes extraordinar rezultat în urma organizării unui astfel de seminar. Poate că ați dori să ne dați așadar un exemplu în acest sens, pentru că eu cred că schimbul de bune practici reprezintă o oportunitate de care trebuie să profităm cu toții. Mulțumesc, spune doamna Tenenbaum. Avem, după cum am spus, la agenția noastră cinci 500 de angajați. Avem 14 în porturi, la anul vor fi 19, avem și agenți care activează la vamă și ne furnizează informații importante. Beneficiem și de tehnologie avansată, astfel încât să putem să identificăm pe viitor mult mai bine produsele deficiente avem și o bază de date, după cum am spus, uh, în care pot să ne semnaleze consumatorii dacă au suferit anumite răniri din cauza unui anumit produs. Deci, pentru a ne răspândi area în care activăm, a trebuit să uh, asigurăm o colaborare atât pe plan intern cât și pe plan internațional extrem de bună. Nu suntem răspunzători pentru ceea ce ține de alimentație, de aceasta se ocupă Agenția Federală pentru așa ceva în ceea ce privește tot ceea ce ține de alcool, de tutun, de mașini și așa mai departe, toate aceste chestiuni țin de jurisdicția altor agenții competente. Este foarte important să știm la cine să apelăm, după cum a spus și antevorbitoarea din plen. Avem așadar relații în ceea ce privește um, agențiile omologe din alte state. Rich O'Brien este responsabil pentru crearea de astfel de relații. Așadar, dacă întâmpinăm probleme, ne ajută și partenerii noștri. A avea relații și a colabora cu ceilalți reprezintă un aspect esențial pentru a avea o bună activitate timp. Să vă dau și un exemplu de seminar. Am fost în China, unde am avut summitul bianual privind protecția consumatorilor. Am avut un seminar care a durat aproape o zi și am specificat care sunt cerințele pentru uh, producția de ATV-uri. Asta în special uh, având în vedere că discutăm despre produse pe care le cumpără părinții pentru copiilor. Așadar, am discutat cu producătorii uh, acestor ATV-uri pentru a ști exact care trebuie să fie atitudinea lor. De asemenea, și părinții trebuie să știe că copiii uh, sunt în pericol în momentul în care conduc un ATV și au sub 18 ani. Au fost înregistrate și decese anul trecut. Asta desigur dacă ATV-urile sunt mari. Așadar, am mers în China și am discutat despre chestiuni ce țin de siguranță. Nu am încercat să ne axăm pe toate produse, pe toate gamele de produse vizate, ci pe produsele care prezintă un mare risc față de consumatori și am încercat ca în China să, și în Vietnam să avem seminarii comune. Adevărul este că majoritatea produselor destinate copiilor provin din China. Așadar, aveți un exemplu concret despre cum anume putem să organizăm traininguri comune. Am discutat și cu uh, facultățile, cu universitățile, pentru ca și acestea să vină și să colaboreze cu noi. Discutăm despre profesori universitari care ar fi încântați să meargă în Vietnam, în China și așa mai departe pentru a organiza astfel de ateliere pentru a îmbunătăți așadar colaborarea. Cred că este mult mai important să ne axăm pe prevenire, pe prevenție, pentru că s-ar reduce mult costurile și pentru producători. Aceștia, dacă cunosc regulile jocului, pot să-și minimizeze costurile. Mi-am dat seama că mulți producători nu știu ce anume trebuie să facă. Discutăm, de exemplu, despre firmele mici care nu au consilieri juridici bine pregătiți Așadar, am constatat că este nevoie să avem o persoană care să se ocupe strict, despre, strict de astfel de uh, workshop-uri. Sper că am reușit să vă răspund la întrebare. Președintele. Ultima întrebare din partea doamnei Styler dar uh, să nu uităm că avem uh, suficient timp la dispoziție, din câte am înțeles avem sala la dispoziție până la ora șase jumătate. Apoi o să deschidem și o a doua rundă de întrebări. Toți, toți cei care nu au luat cuvântul până acum vor putea liniștiți să adreseze ce întrebări doresc pentru a profita de această oportunitate. Doamna Styler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Tenenbaum, pentru intervenția dumneavoastră. Este foarte bine să aflăm ce faceți noastră, cu ce vă ocupați noastră, date fiind resursele limitate de care dispuneți. Mă interesează uh, foarte mult uh, tot ce a spus, pentru că în uh, Scoția am avut o situație în care un copil a murit din cauza faptului că s-a spânzurat cu Uh, firul de la jaluzele. Așadar, mă interesează foarte mult standardizarea acestora. Într-adevăr, printr-un design optimizat, putem să avem o soluție la această problemă. Am discutat despre această chestiune și în Scoția și, sigur, am realizat că este o problemă care vizează nu doar țara mea, ci uh, multe alte state. Recent am vizitat Organizația Internațională privind standardizarea. Am văzut cum anume se petrece fenomenul standardizării. Uh, este extrem de important să ne gândim cum anume fixăm standardele la nivel internațional. Așadar, dacă ați putea să ne oferiți informații mai multe în acest sens, ar fi ideal. Sunt raportor pentru produsele din domeniul construcției și mă interesează foarte mult și acest aspect, pentru că v-ați referit la leagăne, la premergătoare, la suporturi pentru copii și evident sunt importante materialele care intră în componența acestora. Ați discutat și, uh, um, că, despre faptul că vă preocupă și uh, prevenirea incendiilor, rezultatul în utilizării anumitor produse, produse. Vreau să știu care sunt standardele de securitate în ceea ce privește aceste produse în America. De asemenea, am constatat că discutăm foarte mult despre produsele fizice, dar aș vrea să știu ce se întâmplă și în ceea ce privește serviciile. Uh, vreo 10 țin de furnizarea de servicii. Vreau să știu cum arată situația la ora actuală în Statele Unite, pentru că m-ar interesa foarte mult să aflu opiniile noastre pe acest subiect. Cum anume ați putea să asigurați o cooperare mult mai bună între noi și dumneavoastră? Aceasta este o altă chestiune care mă interesează și vă mulțumesc în avans pentru timpul acordat. Doamna Tenenbaum, mulțumesc! În ceea ce privește firele jaluzelelor, într-adevăr, iată, uh, o, un domeniu în care putem să colaborăm noi, Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada, pentru a transmite un mesaj clar agenților industriali, pentru a adopta în sfârșit un standard de protecție a copiilor. Cred că putem să facem această, acest lucru luând situația caz cu, după caz. Am arătat de nenumărate ori că există această posibilitate de a lua fiecare produs în parte și de a analiza situația. Sau putem să luăm totul standard cu standard, fie că discutăm despre standardul nivelului de plumb sau de cadmiu. Dar, oricum, acesta este un exemplu despre cum anume am putea să procedăm. În ceea ce privește standardele internaționale, discutăm despre o piață globală dacă avem o firmă în China, atunci este firesc ca aceasta să dorească să-și vândă produsele peste tot în lume. Este dificil dacă există un standard pentru Statele Unite, un standard pentru alte regiuni și așa mai departe. Să știți că și în Statele Unite există state federale care au standarde mult mai aspre. Am uh, cumpărat un uh, aparat pentru uh, tunderea gazonului care Uh, arăta foarte clar că standardul impus într-un stat federal este mult mai aspru decât în altul. Așadar, vedem că există situații diferențiate chiar și la nivelul Statelor Unite. Și în domeniul științei și cercetării există voci care spun ca, cum anume trebuie să arate un standard și cred că este foarte important să îi implicăm și pe oamenii de știință pentru a discuta despre nivelul maxim de ftalați, de exemplu. Așadar, cu cât implicăm cât mai multe persoane, de exemplu oamenii de știință, cu atât putem să mergem mai departe în ceea ce privește armonizarea. Produsele din domeniul construcției. Uh, am uh, efectuat o anchetă de 5 milioane de dolari din bugetul nostru minuscul în China pentru a determina ce anume determina coroziunea din firele electrice, în special în statele din Louisiana și din Florida, a produselor provenite din China. Am constatat așadar acest fenomen la nivelul sistemelor de aer condiționat, care s-au defectat, evident. De asemenea, și sistemele de alarmă de incendii au uh, prezentat defecțiuni. Analiza științifică a fost una considerabilă și s-a constatat o defecțiune, motiv pentru care um, s-a ajuns la concluzia că produsul importat din China discutăm despre Regips, era cel care uh, punea probleme. Asta din cauza că standardul utilizat de producătorii din China era unul diferit de cel din America. Nu discutăm neapărat despre Regips în sine, ci despre greutatea suportată de acest produs. Așadar, discutăm despre amestecul de sulfați din uh, produsul finit. Sperăm acum să putem să ne întâlnim cu producătorii din China în decursul acestui an, uh, astfel încât să putem să vedem ce anume pot să facă pe bază de voluntariat pentru a acoperi costurile implicate de defecțiune în America. Există și un proces, discutăm despre o sumă de 2,6 milioane de dolari în daune în Louisiana, suportate de consumatori. Dacă dorim să activăm așadar la nivelul pieții globale, atunci trebuie să ne punem următoarea întrebare. Care este răspunderea producătorilor chinezi de a suporta daunele uh, întâmpinate de consumatori? Iată așadar o problemă la nivel internațional. În ceea ce privește protecția de incendii, Într-adevăr, analizăm generatoarele și considerăm că incendiul reprezintă un mare pericol. Ne preocupă și um, uh, intoxicația cu monoxid de carbon și, sigur, analizăm și uh, această problemă. Dorim să uh, emitem noi standarde privind, mobi, privind mobila tapizată pentru pentru a avea un standard la nivel internațional, astfel încât să uh, asigurăm uh, protecția în fața incendiilor. De 16 ani ne implicăm în acest domeniu. Uh, este și prioritatea mea să merg mai departe, astfel încât generatoarele să fie securizate pe, în fața um, intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Din nou, acesta este un domeniu în care oamenii de știință pot să activeze pentru a avea o abordare comună. La fel și artificiile, uh, uh, toate materialele uh, inflamabile, generatoarele, monoxidul de carbon, mobilia tapizată și așa mai departe, toate acestea intră sub jurisdicția acestui domeniu. Președintele, mulțumesc. Uh, și eu am o întrebare sau două, dar uh, aș uh, invita întâi pe domnul Corea de Campos să pună întrebările și după aceea voi întreba și eu. Vreau să mă folosesc și eu de prerogativa mea de președinte să pun câteva întrebări, dar dau întâi cuvântul domnului Corea de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că produsele farmaceutice nu sunt în jurisdicția dumneavoastră, cum ați spus. Dar aici, în Europa, noi am avut oarecare succes în ce privește inspectarea facilităților de producție farmaceutică. Sigur, pentru că uh, producția este o chestiune foarte importantă când vine vorba de, farmaceut, de produse farmaceutice. Însă, uh, privește domeniile cu care se ocupă agenția noastră, modul de producție nu este poate foarte important, însă întrebarea mea este uh, următoarea. Faceți multe activități de convingere, de educare a publicului, dar cereți uh, uh, importatorilor, de exemplu, să-și inspecteze uh, facilitățile de producție ale furnizorilor, să vadă cum, cum se face acest lucru. Îmi cer scuze, am venit târziu și îmi dau seama că uh, a fost o discuție foarte bună și că am ratat-o din cauza unor alte angajamente. Îmi pare rău pentru asta. Mulțumesc foarte mult. Uh, apreciem faptul că sunteți totuși aici astăzi. Nu, deci nu, noi nu facem inspecții la fabricile unde se fabrică produsele. Îi vizităm atunci când ne invită și dacă considerăm că cineva în Statele Unite în mod deliberat încalcă regulile pe care le-am stabilit, putem să mergem și să inspectăm fabrica respectivă, dar în mod normal nu facem inspecții preventive. Președintele, da, a fost interesant că profesorul Corea de Campos a ridicat această chestiune, pentru că aveam și o întrebare destul de similară în legătură cu în legătură cu diferențele filozofice pe care le avem, de filozofie pe care le avem asupra abordării domeniul jucăriilor și, de asemenea, asupra evaluării de conformitate, pentru că uh, cred că aveți dreptate când vă concentrați asupra faptului că fabricanții responsabili trebuie să-și controleze întregul lanț de furnizori. Și de aici a venit problema cu jucăriile de la compania Mattel, cu plumbul uh, în exces, pentru că ei nu verificaseră o componentă care venea de la un alt furnizor. Și în ce privește uh, eforturile făcute în legătură cu supravegherea pieței și cu evaluarea de conformitate. Deci, uh, cu alte cuvinte, fabricanții trebuie să poată demonstra uh, în mod satisfăcător autorităților competente că sunt capabili să producă bunuri de aceeași calitate, de calitate uniformă care să îndeplinească standardele și că sunt responsabili de lanțurile lor de, furnizare, de furnizare de uh, materii prime și componente. Asta mi se pare foarte important. De asemenea, începește testarea de către o uh, parte terță. Aici s-ar putea introduce un certificat de testare care să spună dacă o facilitate de producție poate să facă acel produs în mod sigur sau nu. Și dacă nu poate, să-i se retragă certificatul. Asta mi se pare o chestiune interesantă și pe care am mai discutat-o și cu alte ocazii, pentru că, cu siguranță, atunci când s-a examinat, s-a reexaminat directiva privind jucăriile, am avut în același timp și o dezbatere dacă să avem sau nu uh, testare de către o terță parte în mod obligatoriu. Dar uh, uh, și opinia generală, sau aproape generală, nu chiar împărtește de toată lumea, a fost că este mai important să existe evaluarea de conformitate. Și uh, fabricanți responsabili vor avea de multe ori facilități, laboratoare de testare care ar fi mai bune decât uh, unele ale unor terțe părți. Deci ar fi fost o situație în care am fi impus un cost suplimentar și inutil unor companii care oricum deja făceau teste. Deci mă interesează să știu dacă credeți că în viitor Uh, veți examina modul în care acest lucru operează în, uh, și se manifestă în practică mai degrabă decât în teorie, pentru că aici văd o diferență interesantă între abordările noastre. Doamna Tanebaum, în primul rând, noi permitem companiilor să-și facă propria testare, dar laboratorul trebuie să fie independent și trebuie să fie izolat de uh, influența companiei. De exemplu, Mattel are propriul laborator și poate testa jucările în laboratorul lor, dar acesta trebuie să fie separat de partea de producție a companiei și asta se numește un zid de foc, deci trebuie să fie izolat de un zid de foc. Trebuie să ne arate că acești angajați sunt independenți, că nu există niciun fel de influență nepotrivită din, dinspre partea de fabricare, de asamblare și de asemenea trebuie să se poată ca în momentul în care oricine consideră că, a f- că s-a făcut presiune asupra lui pentru a schimba rezultatele unui test, atunci ei să aibă posibilitatea să ne uh, contacteze pe noi și să facă o plângere. Și atunci avem uh, deci corporații mari care deja și-au creat aceste laboratoare și dacă acestea îndeplinesc cerințele, deci că sunt separate, că angajații nu sunt influențați în niciun fel de partea de producție și dacă aceștia pot să ne contacteze în mod independent și să facă o plângere, dacă ei sunt uh, presați, atunci noi permitem acelor companii să aibă laboratoarele și de asemenea există și laboratoarele terțe care sunt private. Tocmai ce am publicat pe site-ul nostru de internet propunerea în legătură cu un program rezonabil de testare. Și nu numai că Congresul cere un set inițial uh, de teste și o certificare. De asemenea, testăm, ne asigurăm că fabricanții au un program rezonabil de testare prin care să ne asigurăm că toate condițiile sunt îndeplinite și că acele laboratoare își fac treaba cum trebuie. Acest program de, deci programul de teste cerut pentru produse care nu sunt pentru copii. Este necesar, de exemplu, dacă construiți un produs, nu, să zicem că construiți un produs pentru copii. Puteți avea un program rezonabil de testare, deci puteți avea un program în cadrul companiei noastre, un program intern, prin care testați în mod aleator uh, o serie de produse ca să vă uh, asigurați că e un proces și că vă asigurați în felul acesta că e un, proces uh, corect. Dacă folosiți un, un laborator independent, de asemenea puteți avea acest sistem. Și dacă nu se produce nicio schimbare materială, atunci totul este în regulă. Dacă aveți un program considerat rezonabil de testare, atunci nu trebuie să testați timp de 2 ani dacă nu se fac niciun fel de schimbări la produsul respectiv. Deci scădem și noi costurile și încercăm să folosim și bunul simț, la fel și cele mai bune practici, pentru a ne asigura că fabricanții nu suportă costuri inutile și dacă vă gândiți la să introduceți această metodă, atunci puteți beneficia de toate eforturile și timpul pe care l-am consumat noi pentru a ajunge la aceste proceduri și cu siguranță puteți folosi uh, abordarea noastră și puteți vedea cum este structurată. Sper că am reușit să mă exprim destul de clar, pentru că acesta e o problemă foarte complicată, problema testării. Una dintre întrebările care mi-au fost uh, puse și am uitat să răspund la ea a fost dacă ne uităm și la aceste vânzări uh, private la mâna a doua, la piața la mâna a doua. Majoritatea statelor americane au agenții locale de siguranță a produselor care verifică și aceste vânzări uh, la mâna a doua. Sigur că noi nu o să ne ducem să interzicem o vânzare uh, de obiecte la mâna a doua în curtea unui cetățean, nici nu avem posibilitatea să o facem. Dar ce putem să facem este să îi educăm pe oameni și întotdeauna, de altfel, când retragem produse de pe piață, facem mare uh, agitație în mass media ca să ne asigurăm că toată lumea află despre acest lucru. Mai avem și site-ul de web, uh, site-ul de internet, uh, colaborăm cu statele, cu reprezentanții statelor americane pentru a ne asigura că și ei Eh, știu acest lucru. Anul trecut am avut o campanie, vara trecută, atunci când eh, în mod normal oamenii revând produse la mâna a doua, am încercat să, eh, să le explicăm că acestea ar putea fi produse care au fost retrase din comerț. De asemenea, în cazul acestor leagăne pentru copii, s-a întâmplat că mulți copii au murit căzând din aceste leagăne pentru că aceste leagăne erau tot date de la o familie la alta și componentelor se uzdau și de aceea se produceau aceste tragedii. Și l-am spus oamenilor să nu mai facă acest lucru, pentru că se poate ajunge la tragedii uh, cu copii care se cade în aceste leagăne și se moară. Președintele, mulțumesc că este e un avertisment și pentru mine în calitate de bunic, deși uh, nepoții mei uh, sunt destul de mari acum, dar au folosit uh, astfel de leagăne second hand, dar le-am, le-am uh, reparat înainte să le dau. Asta e un lucru pe care îl cerem oamenilor să nu-l facă, să nu își repare leagănele cu uh, banda adezivă sau mai știu ce. Nu, am uh, comandat uh, uh, componente noi de la fabricantul uh, inițial. Un alt lucru pe care vreau să-l spun, pentru că avem experiențe similare. În, în primul rând, începește siguranța antincendiu Uh, mi se pare foarte interesant că vă uitați la problema mobile. Acesta a fost un subiect foarte dificil în Europa, pentru că în Marea Britanie uh, sunt cele mai dure reglementări în ce privește mobila care trebuie să fie ignifugată. Uh, dar în alte țări lucrurile nu sunt așa și e similară situația cu cea din California. Și acolo îngrijorările în legătură cu toxicitatea materialelor sunt mult mai mari decât beneficiile pentru consumatori. Sper că se vor face oarecare progrese aici. Și asta mă duce la următoarea mea întrebare. În procesul de a găsi noi căi de a încuraja produc produse care să nu fie atât de toxice, pentru că, așa cum spuneați, aveți activități uriașe cu un buget destul de mic, uh, am putea eventual examina ideea unor eforturi și activități comune. În al doilea, în ce privește jaluzelele, uh, suntem foarte bucuroși că semnarea scrisorii este iminentă Uh, speram să fi putut să o semnați astăzi și să o anunțați la sfârșitul zilei. Dacă nu, poate, se semnează până vineri și atunci o anunțați la conferința organizată de președinția spaniolă. Mi se pare că va fi un pas important foarte, înainte foarte important. Dar un lucru pe care am vrea să-l luăm în considerare în revizuirea politicii noastre de standardizare este uh, cetin, în, uh, caracterul destul de lent al procesului. Dacă e o problemă urgentă, cum spunea și noastră, există campanii de educație și de a încuraja pe părinți să fie mai uh, grijuli, dar pot exista și probleme care au nevoie de un răspuns mult mai rapid, în special în zone în care există descoperiri uh, ale unor noi probleme și uh, dacă putem uh, grăbi acest proces, pentru că evident procesul consensual de creare de standarde m-a interesat foarte mult uh, acolo când, atunci când am fost la STM, pentru că atunci uh, se fac foarte multe consultări. Asta e, duce la un proces destul de lent, deci mă întrebam ce credeți despre asta și dacă e un lucru la care putem, am putea contribui într-un alt document, uh, pentru că până la sfârșitul anului vom avea și noi o legislație nouă în Europa. Doamna Tanembam, acest lucru l-am discutat și anume că este un proces foarte lent. Armonizarea este un proces incredibil de lent. Nu, nu spune nimeni că nu vrem să ne armonizăm, vrem să o facem, dar e nevoie de foarte multe eforturi uh, și trebuie să existe un motor al acestei armonizări. Și fiecare este prins în uh, Uh, propriile sale activități și e aproape că ai, te gândești că ai avea nevoie de un grup independent de oameni care se ocupe numai de armonizare. Cred că asta, uh, asta împiedică progresul și anume faptul că nu avem oameni dedicați 100% acestei activități de armonizare și care să pună la oaltă pe toată lumea, toate țările de pe glob. Cred că asta, asta împiedică procesul. Nu e lipsa de voință, ci Uh, partea strict uh, practică a problemei. Și în ce privește cercetările comune, cred că acestea sunt foarte importante. Da, e foarte important dacă ați făcut o anumită activitate de cercetare și o puteți împărtăși cu noastră și noi putem să facem același lucru, trebuie să facilităm aceste schimburi de informații. Avem atât de multe agenții federale care fac mult mai multe cercetare decât facem noi. Fundația Națională pentru Știință, CDC, Institutul CDC și așa mai departe, ei au, în primul rând, o capacitate de cercetare mult mai mare decât avem noi. Și cred că, de exemplu, dacă ai o problemă serioasă, cum ar fi monoxidul de carbon sau, de asemenea, mobila inflamabilă, poți să creezi un grup de lucru care să se concentreze pe armonizare și care, în primul rând, să colecteze toate datele științifice și toate experimentele care s-au făcut, toate rezultatele acestora și să facă și o revizuire a studiilor celor mai importante în domeniu ca să știi încotro să iei și să vezi la ce tip de acord se poate ajunge uh, în ce privește uh, mobila, tapiseria, mobila tapițată și caracterul ei mai mult sau mai puțin flamabil. Sigur, astea sunt doar câteva uh, zile, uh, idei. Rich, Matt, Richard sau Matt, dacă mai aveți ceva de adăugat. Însă, până la urmă, totul ajunge la implementare. Nu e o problemă că ar rezista cineva ideii de armonizare. E o chestiune de implementare, pentru că sunt atât de multe produse și atât de multă cercetare se face. Și până la urmă trebuie să ne concentrăm pe anumite proiecte ca să vedem, să fim siguri că avem succes și să facem progrese. Acestea sunt idei pe care ar trebui, de care ar trebui să ținem cont și cu care să plecăm de la această întâlnire. Reprezentanții uh, Comisiei ne ascultă cu mare atenție pentru că și ei lucrează pe această problemă a mobilei inflamabile și am avut și săptămâna trecută o întâlnire pe această temă. De asemenea, mi s-a părut încurajator ce ați spus pe, în legătură cu problema aftalaților și că ați eh, invitat colegi din Marea Britanie și Germanie să contribuie la această chestiune. Da, sunt, deci sunt în grupul de lucru, de studiu. Mai am o întrebare de la colega Heidi Ruller, care a participat la vizita noastră și a fost unul de raportorii privind acest proiect. Deci, haide, îți dau cuvântul. Îmi cer scuze că am venit și eu prea târziu, dar o să vorbesc în german acum. Aș dori și eu să îmi cer scuze, am ajuns cam târziu. Asta din cauza că am avut ceva probleme cu zborurile și am ajuns mai greu la Bruxelles. Oricum, dezbaterea a fost extrem de interesantă, dar aș dori să revin cu o întrebare. Deocamdată suntem cu toții preocupați de ceea ce înseamnă standardizare. Și pentru că avem un proces destul de lent, ne gândim cu toții să-l accelerăm, desigur. Dacă bine am înțeles, dumneavoastră activați și în domeniul standardizării. Aș dori să vă referiți concret la câteva puncte ce țin de standardizare și procesul standardizării în, în SUA. La noi acest proces este mult prea lent și ne parvin prea puține informații. Așadar, lipsește și transparența în acest proces. Cu siguranță discutăm despre un proces uh, voluntar, nimeni nu contestă acest lucru, dar tocmai din această cauză apar și probleme. Structura este corectă, însă aș dori să știu cum anume putem să o influențăm mult mai mult decât acum. Mulțumesc! Um, uh, Rich O'Brien was just telling... Richard O'Brien tocmai îmi spunea că după uh, experiența lui, discuțiile cu personalul sunt atât de intense și de frecvente încât uh, deja se vorbește despre standardizare în companii. Acest lucru este un lucru nou. Uh, acum câțiva ani nu se întâmpla așa fiecare stat avea propriile sale standarde. Însă acum există instrumente mult mai bune de uh, transmiterea bunelor practici, ceea ce au dus la standarde mult mai ridicate pentru fiecare stat și regiune. Aveți dreptate, uh, discutăm la fiecare conferință despre acest lucru dacă discutăm despre jaluzele sau storuri, uh, trebuie ca fiecare uh, inițiativă să se armonizeze. Dacă noi nu acționăm, atunci nu se va armoni, nu va avea loc o armonizare. De asemenea, uh, lucrăm și cu comisiile din Statele Unite pentru Uh, ca atunci când se stabilesc standardele voluntare, să ne asigurăm că se merge până la cel mai înalt standard posibil și nu standardul de minimă rezistență. Suntem de acord cu dumneavoastră. Este foarte bine să vorbim despre standardizare și despre încercarea de armonizare. Președintele, Bine, înainte de a încheia, uh, reprezentantul comisiei, domnul Stefano Soro, este aici. Nu știu dacă doriți să uh, faceți comentarii, să puneți întrebări sau uh, să spuneți câte ceva despre ceea ce am auzit la această sesiune. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc doamnei Tenenbaum și colegilor de la CPSC pentru că ați organizat această întâlnire. Acum 3 eh, sau 4 ani, noi și CPSC-ul aveam probleme comune, acum avem în comun eh, informații, activități eh, în comun, exemple, acțiuni comune cu China, inițiative trilaterale cu China. Există exemple foarte bune de cooperare avem în comun acțiuni rapide uh, în diverse probleme, cum ar fi uh, sistemele de declanșare pentru jaluzele, uh, la fel cu colegii din Canada. Ați spus că cooperarea internațională este o ambiție lăudabilă, este o ambiție împărtășită și de noi avem uh, și un sistem de schimb de informații care sperăm că ne va duce la următorul stadiu. Eu am fost doar cuvinte bune de spus în legătură cu uh, drumul pe care l-am adoptat, pe care ne-am angajat acum câțiva ani și aștept uh, următorii ani. În al doilea rând, ceea ce am auzit astăzi este foarte bine și pentru ceea ce facem noi în ceea ce privește siguranța generală a produselor. Și este foarte util că Comisia IMCO se interesează atât de, atât de mult uh, în protecția consumatorului și legislația de standardizare și cât durează să elaborăm standarde în Europa, în special în ceea ce privește supravegherea piețelor. Uh, motoul meu, uh, atunci când uh, facem, avem dialoguri cu statele membre, este, după cum a spus în 97 Tony Blair, avem trei priorități, aplicare, aplicare, aplicare așa încât uh, aștept uh, cu nerăbdare uh, discuțiile ulterioare care vor avea loc cu dumneavoastră în raportul Schaldemöse și în comisia IMCO. Uh, he jogged my memory so that our... Da, peste câteva săptămâni vom semna acordul de uh, transmitere informațiilor, uh, lucru care va uh, ajuta și Europa și Statele Unite. Este vorba de informații de cercetare și informații asupra produselor. Este uh, o, uh, un progres inovator ne vom uh, eh, întâlni din nou în China în luna octombrie la o întâlnire trilaterală la Shanghai uh, cu Statele Unite, Uniunea Europeană și China. Și Așteptăm noi oportunități de formare comună și reuniuni cu China și cu alte state care eh, împărtășesc angajamentele noastre de siguranță. Ne bucurăm că am putut să participăm la întâlnirea. Avem uh, relații de muncă foarte bune uh, cu dumneavoastră și cu domnul președinte Harbour. Apreciem angajamentul dumneavoastră pentru siguranța produselor și sper că uh, consumatorii europeni vor putea să beneficieze la fel de mult ca și consumatorii americani în viitor. Vă mulțumesc din nou pentru ospitalitate. Doamne președinte Tenenbaum, doresc să vă mulțumesc și eu foarte mult în numele Parlamentului European și al Comisiei noastre și mulțumesc colegilor noștri pentru că au venit. Am avut uh, aproape două ore de uh, schimburi de opinii extrem de valoroase. Uh, Colegii mei din toate grupurile politice din Parlament uh, sunt extrem de angajați în uh, îmbunătățirea siguranței consumatorilor. Lucrează și cu ceilalți co-legiuitori. Poate este util pentru dumneavoastră să vedeți cât de implicați sunt aleșii Uniunii Europene și de asemenea dacă vorbim despre angajamentul față de alegători, mai mulți dintre noi am vorbit despre rezolvarea problemelor consumatorilor care ne sunt aduse atenției. A fost bine că domnul Morea a fost aici pentru că îmbunătățirea standardelor la nivel global sunt extrem de este un obiectiv extrem de lăudabil. Ați vorbit de o piață globală cu o față umană.